Vreau să vă fac câteva anunțuri din partea grupului PPE și SID. Este vorba de numiri ale unor membri în diversele uh, comisii. Lista acestor numiri va fi publicată în procesul verbal, iar dacă nu vor exista obiecții, considerăm procesul verbal acceptat. Iar acum, declarația vicepreședintei comisiei în alte reprezentante pentru politică externă în uh, Egipt o reprezintă domnul Mavroianis, care va avea cuvântul primul. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, pentru prima dată în istorie egiptenii au putut să-și exprime liber voința și să aleagă pe care pașnică uh, persoanele uh, în mâinile căreia și-au pus așteptările. Consiliul din 25 iunie a apreciat uh, procesul electoral pașnic, care a constituit un pas important în tranziția pașnică a Egiptului spre democrație. Președintele Van Rompuy, președintele Barroso, Cathy Ashton i-au felicitat pe egipteni și pe noul președinte pentru această schimbare uh, impresionantă și istorică. Iar uh, misiunea experților, uh, observatorilor, uh, organizațiile uh, civile de asemenea nu au uh, raportat uh, violări uh, sistematice ale procesului procesului electoral. Delegația Uniunii Europene a jucat un rol important în coordonarea uh, uh, și observarea uh, alegerilor la Cairo fost uh, de importanță deosebită că, după, uh, sub, că sub conducerea președintelui Morsi toți egiptenii vor putea să-și exercite, să beneficieze de drepturile fundamentale și să construiască în felul acesta o societate civilă. Noi apreciem toate afirmațiile făcute de autoritățile egiptene și de președintele Morsi pentru a, ca Egiptul să își respecte acordurile internaționale. Este important să existe o bună relație cu vecinii și, de asemenea, tratatul de pace cu Israelul joacă un rol fundamental. Curtea Supremă a garantat că acest tratat va rămâne în vigoare și noi sperăm că noua conducere egipteană va respecta toate principiile stipulate în acest tratat. Avem încredere că autoritățile egiptene vor continua să joace un rol constructiv pentru a face față provocărilor din această regiune, inclusiv în ce privește reconcilierea palestiniană-israeliană. Noi sperăm că aici se va construi o democrație durabilă care să corespundă așteptărilor tuturor egiptenilor. Sigur, drumul este lung, dar sperăm că nu va exista drum de întoarcere. Iar declarația uh, constitutivă care a fost făcută uh, de către Consiliul Suprem al Forțelor Armate privind uh, intenția dizolvării Parlamentului este îngrijorătoare, pentru că uh, noile uh, forțe au preluat puterea legislativă și uh, reprezintă, de fapt, și inclusiv puterea celor aleși democratic și a președintelui. Noi ne-am exprimat um, îngrijorări legate de uh, situația, iar înalta reprezentantă, Cathy Ashton, rămâne în legătură strânsă cu autoritățile egiptene. Pentru că toate părțile trebuie să găsească o soluție care să permită transferul complet al puterii, um, puterii uh, alese democrat uh, civililor care uh, au fost aleși trebuie să existe un cabinet uh, ministerial care să reprezinte toate forțele um, care au câștigat alegerile în Egipt. Trebuie să uh, se ajungă la un consens național uh, pentru această perioadă de tranziție. Lunile următoare vor avea un impact puternic asupra viitorului Egiptului prin adoptarea noii Constituții și prin organizarea uh, inclusiv de uh, noi alegeri pentru că este important să existe garanția ca fiecare să poată să ia parte la viața sociopolitică, indiferent de uh, afilierea politică, de gen, de uh, convingerile religioase. Când Trebuie să existe un consens pentru noua Constituție, pentru ca această Constituție să devină o referință durabilă pentru toți cetățenii. Noi sperăm ca prevederile noii Constituții să protejeze drepturile omului, libertățile fundamentale cetățenești și sperăm de asemenea că armata și poliția să fie plasată sub controlul autorităților civile alese pe cale democrată pentru că acest lucru va garanta inclusiv independența uh, magistraților. Egiptul poate conta pe susținerea Uniunii Europene în uh, eforturile pe care le va face pentru a uh, face față provocărilor uh, actuale și noi sperăm că vom avea relații de bună colaborare cu noul președinte și cu viitorul guvern pentru a adânci relațiile noastre bilaterale. Dialogul dintre Uniunea Europeană și Egipt Eh, trebuie să eh, fie eh, reluat cât mai curând. Una din prioritățile noastre este configurarea unui plan de acțiune care să cuprindă și politica de vecinătate. În acest context, întâlnirile echipei uh, care uh, este specializată pe relația cu Egiptul, uh, va urmări ca toate obligațiile asumate pentru tranziția democratică a Egiptului să fie respectate și din acest punct de vedere, înalta reprezentantă va da dispoziții acestui task force. Uniunea Europeană va continua să facă tot ce îi stă în putere pentru a sprijini ă, autoritățile egiptene să-și îndeplinească obiectivele. Mulțumesc, domnule Mavroianis, iar acum vorbitor din partea grupurilor, domnul Pötering pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. În Egipt a fost ales un președinte în cadrul unei campanii electorale care nu a fost marcată de violență este un lucru de salutat și de uh, apreciat. Iar noi uh, îi dorim uh, noului președinte uh, Mohamed Morsi toate cele bune. Sigur, uh, și primii pași uh, și uh, primele enunțuri făcute de noul președinte sunt încurajatoare. Ceea ce a spus inclusiv în relația față de creștini, față de copți, ar putea să fie un model pentru întreaga lume musulmană. Președintele Morsi își poate imagina chiar un vicepreședinte din rândul copților. Iar dacă va proceda astfel, va face ceva ce contravine altor afirmații din lumea arabă. De pildă, Marele Mufti din Arabia uh, Saudită, Abdullah a spus în uh, anul 2012 acest lucru și uh, mă mir că nu a devenit cunoscut această afirmație. El a spus că în peninsula arabă toate bisericile ar trebui să fie distruse și nu ar mai trebui să fie construită nici o biserică nouă. Ei bine, dacă noi acum ă, vom vedea în Egipt că religia, religiile diferite și politica pot ă, conviețui ă, și inclusiv că cei care au convingeri islamice pot conviețui cu politica creștină, atunci acesta ar putea să devină un model, pentru că poate să existe o politică care să se bazeze pe eh, convingeri creștine, dar care să pună și viața oamenilor în centrul activității. Și dacă așa se va întâmpla, eh, noi vom putea să susținem eh, această abordare. Și președintele Morsi, de asemenea, a mai afirmat că acordurile internaționale, inclusiv cel de la Camp David, dar și uh, tratatul uh, din 1980 vor fi respectate. Uh, stimate coleg Mavroianis, v-aș fi recunoscător dacă m-ați asculta. Dacă ă, Israelul va fi în continuare recunoscut, acest semn ă, va fi pozitiv, dar noi rugăm și Israelul să facă tot ce stă în putere pentru ă, a fi acceptate două state în zonă. Și ultimă observație, societatea civilă în Egipt nu se poate dezvolta liber. Există ONG-uri, fundații, cum este și fundația Conrad Adenauer, care au fost uh, supuse uh, unui proces uh, fiind acuzate de activitate ilegală, iar acest proces continuă și în zilele noastre. Noi sperăm ca aceste procese să fie uh, oprite, pentru că și reprezentanții societății civile uh, vor trebui să-și aducă o contribuție în Egipt pentru o evoluție democratică și liberă. Președintele, mulțumesc. Domnului Petering, domnul Panțeri pentru două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Putem spune că anunțul oficial, proclamația președintelui Morsi din partea Partidului pentru Libertate și Dreptate închide prima etapă a dezvoltării uh, democratice a Egiptului, dar nu putem considera acest lucru ca fiind de la sine înțeles, pentru că chiar înainte de uh, pronunțarea rezultatelor, au existat niște decizii ale Curții Constituționale. Prima a spus că alegerile parlamentare uh, au fost organizate în uh, mod uh, uh, greșit și acest lucru ar putea avea consecințe. În plus, există amendamente ale, amendamente ale Constituției care au fost uh, adoptate, care slăbesc foarte mult puterile președintelui și care uh, abolesc uh, puterea legislativă atâta vreme cât nu există o nouă uh, Constituție. Deci, uh, că în prima intervenție ca președinte, el a transmis un mesaj de unitate și de conciliere, încercând să îi liniștească pe membrii societății egiptene. A declarat de asemenea că va respecta angajamentele preexistente și vom vedea dacă aceste declarații vor fi susținute și de fapte. După o perioadă de incertitudine, Uh, alegerea unui președinte poate deschide în sfârșit o nouă eră care ar permite să, uh, ca Egiptul să meargă pe drumul democrației și al dezvoltării drepturilor omului și să, pună, să facă toate eforturile pentru a avea un sistem economic care ar putea aduce o soluție la criza financiară actuală. Uniunea Europeană ar trebui, datorită acestei uh, echipe operaționale, Uh, să utilizeze, să se folosească și de Egipt pentru a duce la bun sfârșit uh, procesul de uh, democratizare și pentru a permite, de asemenea, rezolvarea crizei economice și financiare, care deocamdată nu uh, um, amenință să pună în pericol stabilitatea țării. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Panțerii, doamna Șache, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Egiptenii sărbătoresc momentul alegerii democratice a primului președinte care nu este militar, sau cel puțin așa pare. Consiliul Suprem al Armatei a dizolvat Parlamentul și și-a extins puterile atât legislative cât și executive. Suntem alături de poporul egiptean și înțelegem că mai e mult drum de făcut până când devine realmente o țară democratică. Se pune problema ce va face președintele ales, pentru că elementele esențiale ale unei ale puterii, ale democrației, statul de drept și separarea puterilor nu există egiptenii trăiesc în continuare sub conducere militară. Îi cerem noului președinte să abolească procesele militare pentru civili. Este inacceptabil că mulți oameni sunt în închisoare pentru convingerile lor politice și este inacceptabil că oamenii sunt condamnați fără proces Egiptul nu poate susține că este democratic decât dacă procesele militare uh, sunt uh, încheiate odată pentru totdeauna. Uniunea Europeană și înaltul reprezentant ar trebui să facă presiune asupra factorilor de putere pentru a respecta drepturile tuturor egiptenilor. Trebuie să se ajungă la un parlament care să îi reprezinte pe oameni, să reprezinte poporul după alegeri libere și să aibă puteri legislative. Îi acordăm președintelui ales uh, beneficiul îndoielii, dar dorim să vedem principii care să asigure accesul la piață, respectarea drepturilor omului, drepturile minorităților, mai ales femeile și toate aceste drepturi care să fie respectate. Vom uh, evalua puterea veche și puterea nouă din Egipt pe baza acțiunilor Perioada de tranziție înseamnă, trebuie să însemne îmbunătățire pe măsura cuvântului revoluție. Trebuie să se treacă de la represiune la libertate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șache. Doamna Benarab Atu, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte de la prăbușirea Marac în 2011. Egiptul este condus de Consiliul Superior al Forțelor Armate, care își asumă uh, dreptul de a legifera și de a redacta Constituția. În acest context, pe 24 uh, iunie, Mohamed Morsi a fost ales uh, președinte. Pentru mulți egipteni, alegerea lui Mohamed Morsi fragilizează puterea armatei, dar um, acum se poate permite femeii să divorțeze și există posibilitatea ca o lege în acest sens să fie adoptată. Eu cred că fără asemenea facilități pentru femeile din Egipt, democrația nu este posibilă. Și un milion de cetățeni, bărbați și femei Um, au um, adoptat un document, l-au semnat, care să permită femeii să participe la viața politică, economică, să fie reprezentată inclusiv în guvern și să aibă o, poziție egală în fața legii. Este nevoie ca femeia să fie protejată față de orice formă de violență. Toate aceste revendicări sunt legitime. Eu sper ca doamna Ashton uh, să facă acest lucru. Ce măsuri uh, consideră domnia sa că pute lua pentru a veni în întâmpinarea femeilor din Egipt. Președintele, îmi cer scuze, doamna Benarabatu, dar uh, timpul dumneavoastră de intervenție s-a încheiat. Am vrut să uh, vă fac și semn că ați vorbit prea repede pentru că interpreții uh, nu puteau să țină pasul. Oricum însă timpul afectat dumneavoastră s-a încheiat. Domnul Tănăc. E bine că am trecut de era Mubarak. Într-adevăr, alegerile libere sunt un pas înainte, dar e esențial ca monstrii să se țină de promisiunile electorale. În primul rând, trebuie să uh, susțină tratatul de pace cu Israelul pentru a avea stabilizare și trebuie să se dedice găsirii unei soluții pașnice prin soluția cu două state. Trebuie de asemenea să protejeze drepturile copților și a celorlalte minorități din țară și să-i protejeze de uh, persecuțiile care sunt uh, aduse la adresa lor. Acum, uh, președintele ar trebui să distanțeze frăția musulmană de elementele extremiste care doresc să includă o uh, clauză constituțională în stil sharia care ar uh, face ca Egiptul să fie izolat și creștinii să plece în, exo- în exod și de asemenea ar putea duce și la căderea economiei egiptene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tenoc! Doamna Matias are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Alegerea noului președinte al Egiptului după căderea regimului Mubarak este un lucru bun, dar să nu ne amăgim. Președintele uh, alegerea aceasta nu se apropie de procesul de tranziție pe care îl doream. Cum spuneam, dizolvarea Parlamentului cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale ne îngrijorează foarte mult și modul în care Consiliul Suprem al Forțelor Armate concentrează puterea arată că se merge mult prea departe nu, președinte ar trebui să facă ceva și el este cel care trebuie să supravegheze finalizarea unei noi constituții. Suntem oarecum îngrijorați pentru că există riscul ca poporul egiptean să fie supus uh, puterii militare și să revină să se întoarcă în trecut, pentru că nu are un guvern care să fie rezultatul alegerilor. Poporul egiptean trebuie să acționeze, dar Uniunea Europeană trebuie să însoțească orice măsuri de restaurare a democrației legitime. Mulțumesc foarte mult. Doamna Matias, pentru un minut, domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Contactul cu creștinii din Egipt mi-a da, ehm, dus la concluzia că eh, încă au mari îngrijorări în legătură cu situația lor. Cuvintele liniștitoare din partea președintelui nou ales Morsi nu a reușit să le înlăture toate temerile, pentru că frații musulmani, de la căderea regimului Mubarak, cel puțin de trei ori eh, și-au încălcat promisiunile uh, în momente cheie. Este și vorba de poziția minorității creștine în societate. Trebuie să avem situația lor în vedere și trebuie să ne gândim și la uh, modul în care va fi respectat tratatul cu Israelul, pentru că granița de sud cu Israelul trebuie să fie protejată. Mulțumesc, domnule Berder, pentru un minut, domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți creștini din Egipt se tem că uh, prin uh, alegerea lui Mursi, membru al mișcării frații musulmani, Uh, viața lor ar putea să se transforme într-un iad. Pentru că uh, sunt aproximativ 10 uh, milioane de creștini în Egipt, chiar dacă nu toți au curajul să recunoască acest lucru, pentru că ar putea să fie degradați în paria, în persoane fără drepturi. Acum um, Trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile, pentru că atentatele sângeroase împotriva creștinilor uh, nu trebuie să fie uitate. Eu cred că înalta reprezentantă ar trebui să evalueze situația și poziția creștinilor și să vadă dacă sunt respectate întru totul drepturile omului. Mulțumesc colegului Obermeier, colegul Milan Mon pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Alegerile prezidențiale din Egipt s-au desfășurat fără mor probleme și rezultatele au fost acceptate, dar mi se pare clar că aceste alegeri și hotărârile luate de Consiliul Superior al Forțelor Armate la câteva zile înainte arată clar existența în realitate a unei dualități a puterii în Egipt. Sunt momente foarte delicate și cred că acești doi poli, două centre de putere, trebuie să dialogueze, să coopereze în această etapă și să treacă la o tranziție ordonată pentru a ajunge la o normalitate democratică. Mă bucur că guvernul care uh, se pare va fi un guvern uh, cu o largă compoziție care să reprezinte toate sectoarele societății egiptene pluraliste. Va fi important să se ajungă și la elaborarea unor noi constatiții și să existe un sistem pluripartidist care să respecte drepturile omului, mai ales drepturile minorităților. Nu putem să uităm importanța minorității creștine, iar drepturile lor trebuie să fie respectate societate în totalitate să nu fie discriminați. Egiptul, doamnelor și domnilor, este o țară cheie în lumea arabă și în toată regiunea și situația va avea repercusiuni asupra tuturor țărilor musulmane. Egiptul poate fi un exemplu, cum spunea domnul Pottering. Este important ca responsabilii politici egipteni să fie conștienți de necesitatea ca deciziile lor să nu destabilizeze regiunea care a suferit numeroase conflicte. Mă bucur că uh, diferitele angajamente internaționale vor fi respectate. Doamnelor și domnilor, UE nu poate fi nu se poate îndepărta de ce se întâmplă în Egipt. Este o țară importantă, este în vecinătatea mediteraneană și trebuie să însoțim această tranziție, să ajutăm, sigur, fără prejudicii, la adresa valorilor și intereselor noastre și vreau să-mi exprim solidaritate față de Fundația Conrad Adenauer care se, are o situație foarte dificilă în Egipt de câteva luni. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Milan Mon. Colegul El Catrai intervine pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. A existat o situație dramatică în Egipt timp de multe luni alegerile au mers în paralel cu dezbaterea legată de noua Constituție, dar Parlamentul a fost trimis acasă și concluzia este că cineva care se opune Consiliului Militar a fost ales, dar în același timp aceste forțe încă dețin puterea. În ciuda dificultăților, cred că trebuie să recunoaștem și elementele pozitive din aceste evoluții. Uniunea Europeană are acum datoria de a contribui la succesul tranziției democratice în Egipt. pentru că aici avem și o provocare economică importantă, pentru că turismul aproape s-a prăbușit, lipsesc uh, investițiile străine și uh, bugetul este cam pustiu. Și vreau să știu ce măsuri intenționați să luați pentru a vă asigura că economia Egiptului poate să se redreseze cât mai repede pentru a avea o tranziție de succes. Mulțumesc domnului El Cadroi, colegul Karim, acum pentru un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc. M-am întors recent dintr-o vizită în Egipt pe care am făcut-o cu alți colegi. A fost înainte de alegerile prezidențiale și era clar că situația este foarte dificilă pentru că exista o luptă pentru putere. Parlamentul era încă constituit în acel moment. Am avut ocazia să avem un dialog cu uh, membrii care erau aleși în timp ce eram acolo și uh, era încrezător că acei oameni vor duce la o agentă de deschidere și de liberalizare. Am preocup îngrijorări în legătură cu dreptul minorităților religioase și cu drepturile femeilor. Cine oferă Egiptul astăzi? Trebuie să-l susținem, dar nu într-o manieră uh, prin care uh, cei uh, care se află la putere să se poată lăuda eventual. Noi trebuie să i susținem susținem pe acei uh, aleși uh, care doresc să construiască o societate care să se bazeze uh, pe drepturile fundamentale. Domnul Petering vorbește ca un creștin. Eu vorbesc în calitate de musulman. Trebuie să credem într-o, uh, în principii de bază, uh, inclusiv pentru Egiptul care se construiește astăzi. Președintele, mulțumesc domnului Karim. De, pentru două minute, domnul Vigenin. President. Mulțumesc, domnule președinte. Colegi, uh, încă de la început știam că tranziția Egiptului va fi lungă, cu suișuri și coborâșuri. Și avem motive să fim îngrijorați. Incertitudine instituțională, criză economică și socială, control militar și susținerea pentru partidele islamiste moderate și mai puțin moderate. În ciudul dificultăților, au avut loc alegeri prezidențiale prezidențiale care arată că forțele democrate secura, seculare au, sunt majoritare. Problema era că au fost divizate între mai mulți candidați și cred că și-au învățat deja lecția nou președinte ales, Mursi, pare să fie o persoană demnă de încredere, care își asumă niște responsabilități de a menține Uniunea Națiunii, de a proteja nații minorităților și de a continua tranziția pașnică către democrație. Să-i dăm o șansă, să recunoască că este un element de stabilitate în țară și să facem tot ce putem ca să îi încurajăm primii pași promițători, să ne concentrăm pe următoarele alegeri parlamentare, să susținem partidul partidele liberale și seculare pentru a evita victoria doborătoare a islamismului, mai ales salafiștilor, și să sporim presiunea asupra Consiliului Suprem al Forțelor Armate, astfel încât să iasă de la putere. Puterea trebuie să fie în mâna poporului și asta trebuie să fie sarcina pe care trebuie să o realizăm împreună Consilia, Comisiu și prin noua politică de vecinătate revizuită care trebuie să susțină această tranziție pentru dezvoltarea socială și economică a țării. Și nu trebuie să fim distrași de faptul că acum președintele țării îi reprezintă, reprezintă frăția musulmană. Trebuie să-l judecăm pe el și pe partidele politice de la putere după fapte și nu după așteptările noastre și nu după istoria și uh, istoria lui politică. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg Vigenin. Trecem acum la procedura CHCI și în cadrul acestei proceduri dau cuvântul colegului Howitt. Um, Cred că nu eram pe listă, dar oricum îmi face plăcere să contribui la această dezbatere. Cred că mulți dintre noi Uh, ne-am uh, temut uh, când am aflat rezultatele electorale că este de fapt o manipulare a voturilor și ca și alți colegi care au contribuit la o de- această dezbatere, mi se pare clar că în acea țară a avut loc o tranziție, lucru care trebuie salutat. A existat perspectiva unei Uh, opririi uh, pe loc uh, a primăverii arabe dacă aceste alegeri ar fi eșuat și cred că un oarecare pericol încă mai există. M-am întâlnit cu reprezentanța ai frăției musulmane de la putere și mi-au spus că ei sunt dedicați pluralismului politic, femeilor și drepturilor minorităților. Cred că nu ar trebui să avem o, o, o politică prea agresivă, cum se întâmplă prea adesea în acest for. Cred că ar trebui să uh, îi obligăm să se țină de promisiunile pe care ni le-au făcut și să continuăm relațiile noastre cu Egiptul și să sprijinim în continuare primăvara arabă. Mulțumesc, stimate coleg Howitt. Iar uh, în încheierea procedurii CHCI, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, am o rugăminte pe care doresc să vă adresez. Am văzut cum au evoluat alegerile din Egipt. Ne bucurăm că pentru prima dată există un președinte care a fost liber ales, domnul Morsi, dar el deja are dificultăți pentru că înainte de a putea să-și uh, începe mandatul, armata i-a uh, luat o serie de competențe. Eu aș vrea ca acest parlament să-l invite cât mai repede pe președintele Morsi să vorbească în fața noastră și să dăm un semnal Egiptului că uh, noi dorim să purtăm un dialog cu alegeri ai poporului care au rezultat din alegeri uh, libere, că noi vedem în el partenerul nostru de dialog și nu în armata egipteană. Aceasta este rugămintea mea și uh, dacă i-ați da curs, eu cred că am dat un semnal poporului egiptean și președintelui că dorim să-l sprijinim. Mulțumesc, stimată colegă Sargentini s-a încheiat procedura CHCI, iar în finalul dezbaterii îl, îi dau cuvântul din nou colegului Mavroianis. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun doar câteva cuvinte despre unele din observațiile făcute de distinși eurodeputați. În primul rând, despre ONG-urile care nu mai primesc uh, fonduri străine. ONG-urile sunt un element important în toate societățile moderne democratice. După cum știți, susținerea față de societatea civilă este o componentă cheie a politicii de vecinătate europene. Serviciul European de Acțiune Externă a urmărit îndeaproape această chestiune Doamna vicepreședintă Ashton și-a exprimat îngrijorarea față de restrângerea activității acestor organizații prin două declarații date și în fața Parlamentului. Chestiunea a fost de asemenea abordată și în concluziile Consiliului Afacerilor Externe din de luna trecută. Suntem uh, împotriva S-au, s-au făcut demersuri uh, la Ministerul de Externe din Egipt în februarie 2012 pentru a ne reafirma îngrijorările și pentru a cere amânarea anchetei până uh, ce va apărea o nouă lege a ONG-urilor. După cum știți, Procesul a fost amânat până în aprilie 2013 și uh, interzicerea activității ONG-urilor a fost ridicată. Totuși, nu a, s-a renunțat la acuzații, de aceea Serviciul European de Acțiune Externă va continua să acorde acestei chestiuni toată atenția și va fi în contact cu autoritățile egiptene, cu statele membre, cu partenerii americani, cu ONG-urile respective, pentru a vedea care sunt evoluțiile ulterioare. Unii dintre dumneavoastră au subliniat de asemenea importanța respectării acordurilor bilaterale dintre Egipt și Israel. Înaltul reprezentat, evident, urmărește îndeaproape această chestiune, dar după cum ați văzut, nou președinte egiptean a arătat foarte clar intenția de a respecta aceste acorduri. Trebuie să fim vigilenți, firește, dar trebuie să recunoaștem importanța acestei declarații. Aș dori de asemenea să mulțumesc eurodeputaților pentru această fructuos schimb de vederi privind situația din Egipt de după alegerile prezidențiale. Iată de ce evoluțiile după dizolvarea Parlamentului și după ce Consiliul Suprem al uh, Forțelor Armate va să vedem ce va face la putere, să vedem ce se va întâmpla. Cred, ca și dumneavoastră, că Parlamentul European are un rol special pentru a susține promovarea drepturilor omului și democrației în lume. De aceea, Egiptul este un argument în acest sens. Trebuie să facem tot ce putem pentru a susține tranziția democratică și situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Ele trebuie să fie evaluate cu multă grijă în acest context. Cum spunea și domnul președinte Petering, pe bună dreptate, și vreau să exprim cele mai înalte aprecieri față de dumneavoastră, domnule președinte, și îmi cer scuze uh, pentru momentul acela de neatenție. Încercam, de fapt, cum să evaluăm comentariile dumneavoastră. Deci atenție, o atenție specială trebuie acordată libertății religiei și libertății de credință și, bineînțeles, nu uităm drepturile femeilor. În numele înaltului reprezentant, doamna Catherine Ashton, vă asigur, doamnelor și domnilor deputați, că Uniunea Europeană va continua să acorde cea mai mare atenție Egiptului. Așteptăm cu nerăbdare să începem discuțiile cu noul președinte și cu viitorul guvern. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Mavroianis. S-a încheiat dezbaterea. Ședința următoare are loc mâine, joi 5 iulie de la ora 9 la 14 și de la 15 la 17. Ordinea de zi poate fi găsită pe site-ul Parlamentului European.